Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Dragi colegi, bună dimineața. Continuăm ședința acestei comisii. Am avut ședința coordonatorilor de dimineață și veți primi în scris ce am decis în această ședință. Acum trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, și este vorba de programul de observare a Pământului GMES. Raportorul este domnul Vitorio Prodi, care ne va uh, prezenta avizul Comisiei ITRE. Vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați încredințat mie acest document și am găsit propunerea comisiei ca fiind foarte interesantă. Acest program pentru monitorizare, pentru observare a Pământului este o inițiativă care cred că este foarte importantă este importantă din mai multe motive, diverse motive. În primul rând, vreau să accentuez faptul că proiectul va fi integrat în programul în structura actuală pentru um, observare spațială și într-o serie de inițiative locale. Așadar, este din ce în ce mai multă nevoie de informații din spațiul cosmic. Pentru că suntem uh, actualmente în continuă schimbare. Uh, Uh, și mă refer în special la schimbarea climatică, dar nu numai la aceasta, pentru că este nevoie să strângem informații din ce în ce mai detaliate și din ce în ce mai diverse. Așadar, programul GMES este o inițiativă centrală pentru observarea Pământului pentru observarea mediului și pentru securitate în general. Acest program conține trei uh, domenii. Unul este spațiul cosmic și există posibilitatea ca prin uh, Agenția Europeană pentru Spațiul Cosmic să contribuim la îmbunătățirea tehnologiilor de observare. Este o componentă foarte importantă. Aș vrea să vă aduc aminte că, printre altele, va fi posibil să observăm în detaliu anumiți parametri care până acum nu au fost vizibili din spațiu, precum temperatura la suprafața Pământului sau nivelul uh, oceanelor, care este foarte important, pentru că este unul dintre parametrii pe care trebuie să îl ținem sub uh, atentă observație. Apoi, un alt parametru ar fi salinitatea mării, foarte important parametru pentru a înțelege cum funcționează curenții marini și aceștia au un rol important în ceea ce privește temperatura pământului. De asemenea, vom fi capabili să măsurăm gradul de umiditate, să măsurăm uh, vegetația pământului, gradul de acoperire cu vegetație și să monitorizăm uh, și să controlăm uh, procesul de avansare al, a deșertului. Acest program oferă măsuri de, coordona, de o coordonare cu alte programe uh, de supraveghere, de observare a pământului și oceanelor. Așa numitele măsuri in situ. Așa cum am văzut în directiva privind uh, inundațiile, aș vrea să vă aduc aminte că e posibil să conectăm datele din spațiu care oferă informații meteorologice pe termen lung și mediu. Acestea le putem conecta cu uh, echipamente meteorologice de la suprafața Pământului și în acest fel am putea prevedea uh, catastrofe naturale. Așadar, se poate face o legătură între observarea prin uh, satelit și observarea radar uh, din, uh, de la stațiile de uh, supraveghere meteo de la sol. În unele cazuri am putea câștiga câteva ore și s-ar putea face avertismente referitoare la uh, situațiile de urgență. Se va putea ști ce fel de precipitații vor veni și se pot lua măsuri în timp util. Se poate calcula riscul de inundații sau de alte dezastre naturale. Așadar, acestea au fost câteva exemple de cum poate fi folosit acest program în coordonare, în coordonarea dintre inițiativa Agenției uh, Europene pentru Spațiu Cosmic și statele membre. Un alt aspect se referă la servicii. Vom fi capabili prin acest program să cerem uh, IMM-urilor să se implice în colectarea de date și de imagini, pentru că sateliții uh, vor putea colecta astfel de informații la nivel planetar și atunci vom putea monitoriza situația și în alte țări în același timp. Așadar, s-ar putea înregistra un progres tehnologic care ne va permite să obținem date importante pentru noi. Așadar, nu vom mai depinde de alte state pentru a primi astfel de informații. În plus, aș vrea să accentuez cât de important este acest program pentru construirea unei infrastructuri care să susțină cu informații cantitative, aplicațiile um, schemei pentru um, emisii de dioxid de carbon. Există posibilitatea de a discuta această problemă și altundeva astăzi și anume uh, referitor la comerțul cu uh, emisii de dioxid de carbon în contextul uh, defrișărilor. Pentru că suprafața împădurită a pământului este un factor important în ceea ce privește calitatea aerului. Așadar, vom reuși să găsim uh, sprijin financiar și metodele de compensare financiară în statele uh, care au suprafețe mari de pădure, în așa fel încât să stimulăm conservarea uh, acestor păduri de către statele respective. Se pot folosi ca rezerve și se poate garanta continuitatea serviciilor de mediu și ecologice. Acestea sunt punctele pe care le-am inclus în raportul meu, în uh, aviz, pentru că trebuie să găsim resursele pentru a face aceste compensații și voi avea grijă ca aceste resurse să fie gestionate cât mai riguros posibil. În final, aș vrea să accentuez că toate aceste puncte menționate de mine vor fi incluse în programe spațiale, de exemplu, de exemplu um, sistemele GOS și, de asemenea, vor constitui inspirație pentru noi, pentru că s-ar putea integra și în alte programe. Aș vrea să subliniez că există însă riscul ca din uh, ianuarie 2014, când vor exista lacune financiare, să trebuiască să insistăm în găsirea uh, unor resurse alternative. Pentru că va trebui să se producă lansarea acestor sateliți și va trebui să gândim în perspectivă pentru următorii 2-3 ani. Pentru că dacă există un vacum financiar, un vacum de investiții, acesta va da o anumită inerție programului. Așadar, va trebui să încercăm să garantăm că programul GMES poate continua fără uh, să existe um, timpi morți din punct de vedere al finanțării. Uh, cred că acest aviz merită tot sprijinul. Am patru amendamente. Primul este un obiectiv în plus, și anume adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor lor. Așadar, toate datele furnizate prin acest program sunt menționate aici. Și m-am referit și la sistemul GEOS, sistemul de observare Geos. Și acest amendament se referă la Agenția Europeană de Mediu de la Copenhaga ca fiind autoritatea care să colecteze aceste date in situ. Așadar, datele vor fi comparabile și utilizate în mod optim. Următorul amendament se referă la posibilitatea de finanțare a programului GMES cu fonduri generate din uh, comerțul cu emisii de dioxid de carbon, pentru că acest lucru se poate justifica prin faptul că acest uh, program este un sistem care ne poate permite uh, să obținem date esențiale în ceea ce privește schimbarea climatică și încălzirea globală. Și vom ști cât de mult va trebui să ne adaptăm la ce va urma. Și va fi un sprijin esențial pentru gestionarea sistemului de compensare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mult, domnule Prodi. Este o temă foarte importantă, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. O temă care um, prezintă mare interes pentru această comisie și întotdeauna mi s-a părut, uh, mi-a părut un pic rău că acest concept GMES este privit ca fiind un concept complicat Ehm, mă gândeam că poate numele ar fi putut fi mai simplu. Avem Galileo, avem Leonardo, ehm, GMES este așa o, o abreviere care pare să se adreseze numai experților. Este un sistem uh, care ne va ajuta să observăm uh, gradul de defrișare, uh, modul în care evoluează nivelul oceanelor și în care evoluează precipitațiile și așa mai departe. Așadar, nu ar trebui să fie văzut numai din punct de vedere tehnic, are o componentă politică foarte importantă. Vă mulțumesc pentru raport. Avem înscrieri la cuvânt de la domnul, domnul Tatarela, Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Prodi ne-a spus astăzi că dumnealui sprijină acest program. Eu sunt uh, de aceeași părere cu dumnealui, acest program trebuie sprijinit și aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru că m-a invitat la o reuniune pe care am avut-o cu directorul programului GMS. Cu acea ocazie am putut examina problema în detaliu și sunt de acord cu toate punctele pe care le ridică domnul Prodi în avizul dumnealui. Există însă un aspect pe care aș vrea să-l aprofundăm, și anume relația dintre acest program și sistemul de schema de comerț cu emisii. Eu uh, înțeleg punctul de vedere pe care îl are domnul Prodi, dumnealui încearcă să găsească surse adiționale de finanțare. Însă, trebuie să vedem care sunt aspectele tehnice și juridice și să vedem dacă într-adevăr există această posibilitate. Bineînțeles, sunt de acord să facem o trimitere explicită la programul GEOS. Aș vrea acum să subliniez pe scurt faptul că sunt de acord cu acest proiect și că aș vrea să adresez întrebări comisiei. În ceea ce privește avizul pozitiv, domnul Prodi a spus deja foarte multe, însă cred că ar trebui să subliniem cu toți importanța acestui program care ne permite să obținem date foarte importante. 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, zi și noapte, deci de fiecare dată, indiferent de condițiile atmosferice, noi putem obține date la nivel planetar pentru a putea calcula, pentru a putea prelucra aceste date și pentru a lua toate măsurile necesare de protecție a mediului înconjurător, însă, în primul rând, îi vom proteja pe oameni de incendii, de inundații și de alte dezastre naturale care, din păcate, se întâmplă atât de adesea. Acest sistem satelitar este foarte important, iar sateliții folosiți sunt numiți santinele. Aceștia sunt în număr de 5 și ne oferă date foarte importante. Aș vrea să vă reamintesc uh, posibilitatea de a folosi aceste date pentru a ne proteja împotriva incendiilor de păduri. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia. Aceste incendii ar fi putut fi controlate dacă noi am fi avut date de la acești sateliți. Același lucru este valabil și pentru râurile și fluviile din Europa, pentru controlarea nivelului de poluare, uh, de pe urma activității industriale, de asemenea să vedem care sunt cotele apelor și să vedem care este și situația nivelului mării. De exemplu, în China a existat o problemă legată de proliferarea algelor. Deci ar trebui să vedem cum putem controla o astfel de problemă și în acest context astfel de date care sunt culese de sistem pot fi foarte utile Iar în același timp, acest sistem creează și locuri de muncă în acest domeniu pentru companiile com- comunitare. Și astfel devenim mai autonomi, mai independenți la nivelul Uniunii Europene. De aceea e o provocare importantă și trebuie să fim la înălțimea ei. Este unul din proiectele despre care publicul larg poate că nu știe prea multe. Uh, însă, așa cum spunea și domnul uh, Leinen, uh, acronimul este destul de tehnic, pare foarte specializat, însă este un program care va fi deosebit de benefic pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Acum uh, mă voi referi la alte două chestiuni. Am citit că foarte multe servicii de observare din Europa nu sunt fiabile deoarece există anumite lacune de infrastructură. Aceste sisteme nu pot fi disponibile pe termen lung, deci nu există nicio garanție în acest sens. Și domnul Prodi a spus același lucru, noi trebuie să privim lucrurile pe termen lung și aici intervine problema finanțării. Deci noi am programat finanțarea până în anul 2013, în faza de construcție a sateliților. După aceea, în 2014, sateliții vor, vor trebui să fie lansați și pe orbită, perioada 2014-2017. După aceasta, după aceea va începe o nouă perioadă pentru care încă nu avem finanțare. De aceea trebuie să încercăm să soluționăm problema finanțării acum. Rusia, de exemplu, trimite sateliți și trebuie să, ți, să închiriezi, practic, spațiul cu doi ani înainte și asta nu o putem face decât dacă avem finanțare. Pentru a soluționa această problemă, domnul Prodi a venit cu această idee de a obține o parte din finanțare de pe urma sistemului de comerț cu emisii. Aș vrea să vă spun de asemenea că din punct de vedere politic, Parlamentul European, Comisia și Consiliul ar trebui să coopereze. Noi ar trebui să îl întrebăm pe Barroso dacă într-adevăr acest proiect este o prioritate ca element din noul său mandat. Și în cadrul acestei uh, uh, cooperări interinstituționale ar trebui să implicăm și Agenția Europeană Spațială. Un ultim lucru acum. Se presupune că cei de la Comisia Europeană ar trebui să asigure eforturile de guvernare ecologică și de mediu. Aș vrea să știu ce se crede despre structurile naționale, despre centrele de monitorizare și informare atunci când trebuie gestionate toate aceste informații. Mulțumesc, domnule Tatarela. Văd că crește entuziasmul pentru acest program și mi se pare corect. Urmează domnul Rossi la cuvânt. Se pare că Italia e foarte interesată de domeniu. Presidente, ma non, probabilmente anche perché il relatore Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că um, raportorul italian a făcut niște declarații și mă simt nevoit să reacționez. Domnul Prodi este un coleg de-al meu și sunt de acord cu ceea ce spune în acest raport. Mi se pare foarte bine să existe un sistem de observare a Pământului, pentru că de multe ori ne-am dat seama că dacă n-am fi avut acest sistem de observare, um, n-am putut uh, interveni în cazul dezastrelor naturale. Iată de ce este atât de important că Europa să se doteze de un astfel de sistem care să poată observa procesul de schimbare climatică sau ce se întâmplă în oceane și să obțină date importante referitoare la pământ. Și există și problema poluării, care este importantă în ziua de astăzi, sau alte chestiuni relaționate cu încălzirea globală. E adevărat, trebuie să recunoaștem că am avut îndoieli, pentru că în anumite state, de exemplu Italia, Există deja o rețea de structuri care este însărcinată de controlul acestor teme. Avem, de exemplu, sistemul aeronautic militar în Italia, prin care putem uh, controla tot ce se întâmplă în bazinul Mării Mediterane și, de asemenea, în Marea Adriatică. De asemenea, se face o monitorizare la nivelul regiunilor montoase, a pădurilor, a râurilor, toate aceste sisteme de observații sunt împărțite între mai multe agenții care controlează aceste date pe teritoriul nostru. Bineînțeles că este important să avem o viziune panoramică, o viziune de ansamblu, însă care este întrebarea mea? Avem deja toate aceste agenții, toate aceste structuri care reprezintă niște cheltuieli importante pentru țara noastră și presupun că același lucru se va întâmpla și în alte țări. Ce se va întâmpla cu aceste agenții? Ele vor susține această structură nouă sau vor lucra în mod independent, în mod paralel? Și, practic, aici există o suprapunere a, a sarcinilor, o dublare a eforturilor și ce se va întâmpla și cu acel organism care va uh, controla securitatea uh, maritimă, terestră și atmosferică. Ea va depinde de controlul statal sau nu, astfel încât aceste structuri, aceste agenții care există la ora actuală în statele membre vor mai avea uh, vreun sens de a exista sau nu pe viitor. ne-am putea gândi că această structură generalizată ar putea reprezenta posibilitatea de a face economii pentru statele membre și de a renunța la celelalte agenții existente. Există și o altă chestiune. S-a vorbit de problema cotelor și de sistem, sistemul comerțului cu emisii. Ni se pare oarecum periculos să folosim cote pentru fum, Pentru că mulți dintre noi ne gândim că aceasta ar putea duce la o adevărată bulă de speculație și vom ajunge să cotizăm la burse aceste cote de fum. Deci nu ni se pare o idee bună să finanțăm sistemul GMS prin uh, banii generați de sistemul de certificate cu emisii. Ni se pare periculos. Iată deci întrebările mele, pe scurt. Întâi, uh, Aș vrea să știu dacă acest sistem GMS va înlocui toate agențiile și organizațiile statale care există la ora actuală, la nivel statal sau regional. Aș vrea să știu dacă aceste agenții vor coopera cu GMS și după aceea există toată această problemă a finanțării acestui sistem european. Mulțumesc! Danke, Rossi. Corinne Lepage. Mulțumesc, Rossi. Mulțumesc. Vedeți, nu doar italienii sunt interesați de acest subiect, spune doamna Lepaj. Îi mulțumesc domnului Prodi pentru raport, deoarece această temă, acest subiect este foarte important. În aparență e doar tehnic, însă are și o fațetă politică foarte clară. Deoarece de... spre ce este vorba? Pe de o parte, acest program ne permite să vedem care este efectul uh, unei evaluări făcute asupra politicilor publice. Se spun foarte multe vorbe frumoase, însă ce contează este să vedem cât de eficienți suntem. E bine, această, acest instrument pe lângă controlele făcute la nivel național, pe lângă controlul pe care îl face Agenția Europeană de Mediu, deci pe lângă aceasta vom putea avea informații și date care în general sunt mai puțin accesibile, cum ar fi informațiile privind mările, deoarece aici intrăm în, într-un domeniu extrateritorial. E un program deosebit de important și e un program foarte democratic, deoarece dacă vrem să încurajăm politicile publice și dacă vrem ca cetățenii să accepte și să stimuleze aceste politici de apărare a biodiversității și a patrimoniului comun, e bine, pentru asta avem nevoie de niște cetățeni informați. Și aceste date și informații din GMS le permit cetățenilor europeni și tuturor să urmărească cu atenție ceea ce se întâmplă și să fie mai exigenți, să vadă dacă politicile publice sunt sau nu suficiente pentru a atinge obiectivele propuse. Un ultim lucru. E greu să faci legătura între acest uh, program și climă. Și eu înțeleg pe cei care au îndoieli în această privință, însă, în mod inevitabil, într-o zi va exista această corelație. Eu nu spun că ar trebui să o facem acum, poate că e prea devreme, ar fi contraproductiv, însă cred că ar fi bine să avem această idee că într-un zi, într-o zi, acest sistem ar trebui să fie corelat cu activitățile de combatere a schimbării climatice pentru a vedea astfel cât de eficiente sunt toate aceste politici. Doamna Sulie are cuvântul acum. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat. Poate că s-a răspuns deja la întrebarea mea. intervale de frecvență au fost stabilite pentru acest program. Aș vrea să știu dacă aceste intervale vor fi respectate. La programul Galileo știu că există anumite probleme cu teritoriul chinez, unde frecvențele nu au fost respectate. În general, e un gentleman's agreement. De aceea vă întreb, cum vreți să mențineți uh, frecvențele care au fost alocate acestui program? Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai există înscrieri la cuvânt. Uh, observ că Inițial acest program uh, a vrut să fie numit Copernicus, dar cum numele era deja dat, există însă alte idei și se pot face propuneri pentru că uh, GMES chiar nu spune nimic. Ați ascultat întrebările Domnule raportor, acum vă invit să răspundeți. Euh, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru interesul de care dă dovadă Comisia dumneavoastră față de această propunere a Comisiei. O propunere pentru un program european de observare. Am să încerc să vă dau câteva răspunsuri. În primul rând, în ceea ce privește legătura între activitățile care considerăm că au o valoare adăugată la nivel european și acelea care există deja la nivelul statelor membre și care vor continua să existe și pe viitor. Pentru că sistemul GMS a fost elaborat bazându-se pe activitățile și infrastructurile existente în ziua de astăzi în statele membre în special acea componentă spațială, a fost definită, de fapt, pe baza unei analize, ținându-se cont de ce aveam nevoie să completăm la nivel european și obiectivul general al GMS nu este nici acela de a pune în pericol proiectele statelor membre, nici acela de a afecta piețele emergente în ceea ce privește datele și distribuția datelor de observare a Pământului. Există chestiuni mai specifice referitoare la mandatul diverselor autorități care au nevoie de astfel de informații și date în statele membre. Cred că v-ați gândit aici și la protecția civilă, care se află la nivelul mai multor, la mai multe niveluri de structură în statele membre și eu cred că este o inițiativă foarte bună pentru că este în primul rând un instrument și nu pentru aceasta vom pune sub semnul întrebării mandatul autorităților europene care sunt însărcinate de protecția cetățenilor. Deci, ceea ce încercăm noi prin această inițiativă este să structurăm infrastructurile existente pentru a putea aduce beneficii în comun pentru toți utilizatorii din statele membre. Referitor la chestiunea finanțării și anume aceea de a ști cum putem ajunge la un plan de finanțare care să ne asigure o activitate profesională și, în același timp, un grad de eficiență crescut al programului. Aș vrea să vă atrag atenția în acest domeniu asupra comunicării recente a Comisiei în ceea ce privește componenta spațială a GMS de pe 28 octombrie și în această comunicare se arată că există în continuare câteva provocări importante pentru a stabiliza componenta spațială a acestui program și că deciziile vor fi luate până în 2011. Aceasta pentru a ne asigura că principalele elemente, în special elaborarea santinelelor și anume a componentei spațiale, să fie hotărâtă până în 2011. Tot revenind la această, această componentă spațială, prin comunicare se arată că există anumite procese de observare care sunt realizate în ora de astăzi la nivel național și proiectul va susține în continuare astfel de uh, structuri la nivel uh, național și va defini un uh, sistem de parteneriat între statele membre. Întrebarea referitoare la frecvențe. Din câte știu eu, nu este vorba de o problemă care să uh, ridice dificultăți în uh, programul actual al GMS. Mulțumesc, domnule președinte. Ja, vielen Dank. Wenn Sie noch was... Mulțumesc. Dacă puteți să ne spuneți ceva și în legătură cu finanțarea 2014-2017, uh, Domnul Tatarela ne-a spus că există o problemă în această privință, că această finanțare n-ar fi acoperită. Ce puteți să ne spuneți? Într-adevăr, în ceea ce privește finanțarea, deci disponibilitățile bugetare pentru anii 2014-2017, bineînțeles că această chestiune se află în procesul de pregătire a viitorului cadru financiar UE. Așa cum au arătat mai mulți oratori aici în sală și cum recunoaște și Comisia în comunicarea din luna octombrie, există o serie de decizii care vor fi luate pentru activitățile din perioada 2014-2017, pentru care vor fi necesare disponibilități financiare încă din actualul cadru financiar pentru a asigura o activitate neîntreruptă, în special în ceea ce privește componenta spațială. Comunicarea Comisiei arată foarte clar că lansarea unităților B a santinelelor, pregătirea bugetului pentru operaționalizarea acestor infrastructuri de lansare a sateliților sunt într-adevăr niște puncte importante pentru care trebuie găsită o soluție bugetară. De aceea, până în anul 2011, deci în actualul cadru financiar, chiar dacă activitățile respective vor începe, începând, uh, vor începe cu perioada 2014. Mulțumesc, domnul Prodi. Grazie, președinte. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, această discuție a fost foarte interesantă și îi mulțumesc mai ales domnului Tatarela pentru contribuția dumnealui. Eu vreau, eu am dorit să vă arăt uh, un lucru și anume că după părerea mea, corelația făcută cu sistemul ETS este relevantă deoarece acest program GMS este folosit pentru a gestiona datele care țin de încălzirea climatică, dar și pentru a gestiona toate activitățile care țin de adaptarea la schimbarea climatică. Este un instrument, după părerea mea, fundamental din acest punct de vedere. Și de aceea cred că ar fi coerent din partea noastră să cerem ca sistemul de comerț cu emisii să fie uh, corelat cu GMS. Bineînțeles, presupunem că acest sistem uh, de comerț cu emisii va putea fi menținut Uh, așa cum a propus Comisia și pentru viitorul summit de la Copenhaga. Trebuie, bineînțeles, să ne gândim la situația actuală, însă și la ce se va întâmpla pe viitor. Vor exista anumite modificări fiscale chiar. Fiscalitatea se va modifica în ceea ce privește utilizarea resurselor naturale și veniturile care provin de pe urma acestei utilizări. Prin urmare, din punct de vedere politic, această corelație uh, este logică. Domnul Rossi a vorbit despre structura satelitară de care avem nevoie pentru a găsi calea cea bună. Uh, eu cred că domnul Rossi nu va avea regrete dacă se va lăsa totuși uh, convins de utilitatea acestui program. Să nu uităm însă și importanța structurilor de control. Acestea sunt uh, reamintite în document. Este vorba de observațiile care se fac in situ, la fața locului. Există, deci, o sinergie importantă între observațiile in situ și observațiile și datele pe care le culege sistemul GMS. În ceea ce privește numele acestui uh, program, bineînțeles, uh, am putea boteza din nou, să-i dăm numele Marco Polo, de exemplu. Nu, nu, noi nu facem aici un cult al personalității. Deci ceea ce vreau să spun este că în document se face trimitere la observațiile in situ care pot fi corelate, deoarece pe de o parte avem niște date uh, cartografice care sunt actualizate în funcție de toate modificările care survin. Deci, pe de o parte, avem o cartografiere locală, de exemplu, datele privind urbanizarea, privind proprietățile. Deci, prin urmare, aceste date satelit, uh, obținute de sateliți uh, la nivel global pot fi corelate și analizate împreună cu datele existente la nivel local. De asemenea, toate aceste date trebuie organizate într-un anumit fel atunci când, se, când sunt culese și de aceea mi-am permis să înaintez un amendament privind responsabilizarea Agenției Europene de Mediu. Pentru că această agenție să se ocupe de organizarea acestor eforturi de culegere a datelor in situ. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că din um, acest punct de vedere, structura GMS ar putea fi considerată ca o structură care observă în mod detaliat starea solului. De aceea e necesar ca noi să uh, preluăm această directivă de protecție a solului. Aceasta este esențială. Și prin această directivă vom avea mijloacele necesare și instrumentele necesare care ne vor permite să avem o analiză detaliată a solului în ceea ce privește vegetația, umiditatea, pentru a putea progresa în acest domeniu. Deci, din punct de vedere obiectiv, există clar o plusvaloare pentru Uniunea Europeană, eu sper că vom putea continua. Bineînțeles, vom ține cont de toate precizările făcute privind uh, problemele legate de finanțare, deoarece nu avem cum să ne te- permitem timp morți în ceea ce privește finanțarea acestui program. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prodi. Comisia principală care discută acest dosar este ITRE. Din punctul meu de vedere, ar putea ca acest program să se numească și PRODI, de ce Marco Polo. Dar sigur că ar fi de dorit un nume care să um, fie um, explicativ. Trecem la punctul 17 pe ordinea de zi și anume un viitor sustenabil pentru transporturi în Europa. Este, acest dosar este în lucru la Comisia pentru Transporturi, dar ne-am decis să înaintăm un adviz pentru acest dosar, pentru că se pregătește o nouă carte albă în ceea ce privește viitorul european intervalul uh, ar fi 2010, ar expira în 2010 și există o planificare ca până în 2020 să se reorganizeze transportul la nivel european și categoric că multe dintre aceste teme interesează și comisia noastră. Am făcut opt sugestii pe care le putem înainta către Comisia pentru Transporturi. Încă nu am reușit să rezolv problema costurilor interne ale transporturilor. Uh, ne-am bazat pe uh, principiul poluatorul plătește Acesta însă ar avea impact asupra selectării mijloacelor de transport, dacă se aleg mijloace de transport ecologice sau nu. Sigur că pentru uh, gradul de urbanizare transportul este o problemă serioasă. Gradul de urbanizare crește în Europa și există sisteme atractive de transport în comun, acestea ar trebui să fie și ele ecologice. Sigur că în contextul urbanizării constatăm că este din ce în ce mai proastă calitatea aerului. Există zone în care uh, s-ar putea reduce emisiile de carbon. Ar trebui create astfel de zone unde măsurile uh, să aibă impact pozitiv. De altfel, transportul uh, ar trebui să reducă zgomotul și în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon care au crescut extraordinar de mult, uh, sigur, ar trebui să ne concentrăm și la alte tipuri de emisii, pentru că și acestea afectează sănătatea populației și și acestea ar trebui reduse până în anul 2020. La punctul 6 mă refer la uh, transportul maritim, care este și el în creștere și care trebuie să contribuie și el la uh, protecția climatică și protecția mediului. Uh, Ehm, și aceasta s-ar putea realiza tot cu un sistem de eh, comerț cu emisii. Avem nevoie categoric de inovație în tehnologie și de un transport ecologic în Europa. Se văd eh, discrepanțele în acest moment. Uh, transportul rutier este foarte bine dezvoltat și înghite foarte mulți bani, dar eu aș spune că aceasta este direcția creșită. Eu sper să se schimbe situația. De exemplu, în domeniul transportului feroviar nu sunt foarte multe mijloace financiare pentru inovație și nu s-ar vedea că, din punct de vedere al bugetului, eforturile ar fi egale. Și cu siguranță acesta este un punct pe care ar trebui să-l promovăm. Acestea ar fi, în principiu, punctele pe care am vrut să le uh, sugerez pentru Comisia Transporturi. Și acum, uh, înainte de a da cuvântul. Vreau să salut un grup din Austria, invitați de colega noastră. Știu că sunt uh, foarte activi în uh, politicile legate de ecologie, așa că le urez bun venit în Parlament. Cu aplauze, după cum vedeți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider foarte important acest aviz. Această temă legată de politicile de transporturi a fost discutată de mai multe ori. Discutăm de reduceri și cred că până acum am realizat ceva cu planul pentru Euro 5 până în 2014 se pare că în 2014 uh, chiar vom putea implementa uh, regulamentul uh, referitor la Euro 6. Aici ar trebui să se dea greutate și transporturilor aeriene, pentru că există și acolo un sistem de comercializare a emisiilor de dioxid de carbon. Aș face o altă Uh, sugestie și anume referitoare la reducerea oxidului de azot. Aici ar trebui să se revină în Comisia de Mediu, cel mai târziu în noua comisie, făcând o declarație a comisiei în ceea ce privește combustibilii uh, bio Aici se poate face referire la directiva pentru transporturi, dar multe state membre și mulți membri ai Parlamentului au observat că nu este întotdeauna aplicabilă această directivă exact în punctele unde ar fi necesară eficiență maximă. Unde am putea face o înlocuire? unde am putea înlocui, de exemplu, um, combustibilii clasici, tradiționali pentru aeronave și cum ar putea evolua situația pe termen lung, unde am putea să implementăm utilizarea combustibililor bio. Aici m-ar interesa să includem ceva mai mult în uh, aviz pentru că nu este vorba numai de Comisia de Transporturi, ci este un punct care privește direct Comisia de Mediu. Președinția suedeză, dar uh, cu siguranță și președinția spaniolă se vor ocupa de această temă pentru că este un instrument foarte important din punct de vedere politic. Noi ne-am uh, exprimat clar poziția ca Parlament Mulțumesc, domnule Crotea. Urmează Richard Zibar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin cele spuse de colegul meu. Înțeleg că este o temă discutată și în Consiliu și meritul Parlamentului European este că a ajuns această inițiativă în Comisia de Mediu din păcate, Consiliul uh, nu este pregătit să ia măsurile necesare. Aceste, acest tip de transport rutier, transporturi grele, au, uh, joacă un rol foarte important în economie și am constatat că trebuie să se ajungă la o internalizare a costurilor. Și aici această comisie, precum și Austria la nivel național, au contribuit foarte mult. Și trebuie să continuăm uh, și să avem pe agenda acest punct. Raportul cred că este foarte bine fundamentat și cu siguranță că îl susțin. În domeniul transportului trebuie să uh, vedem foarte bine care sunt uh, idealurile și care este realitatea. Pentru că societățile noastre devin din ce în ce mai bogate și atunci crește și gradul de mobilitate. Așadar, trebuie să încercăm ca această extindere a mobilității să fie susținută, dar pe cât se poate, să fie o mobilitate ecologică. Categoric că și transportul individual joacă un rol în acest sens, dar uh, economia și dezvoltarea economică joacă aici un rol central. Și nu îi se poate reproșa cetățeanului că uh, merge în fiecare zi cu mașina la serviciu. Dar trebuie să ajungem la o direcție în care cetățeanul nu suportă um, costurile um, unui transport ecologic. Cu siguranță că aici trebuie să includem și transporturile aeriene. Este destul de greu de aplicat, însă pentru că uh, și transporturile aeriene sunt în continuă creștere și toate aceste organizații internaționale ar trebui să poarte răspunderea în acest domeniu. Pentru că nu cred că numai din punct de vedere politic există probleme cu implementarea regulament, eh, reglementărilor privind transporturile. Mulțumesc, domnule Ziber. Urmează Mihail Tremopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că sugestiile făcute de raportor merg pe drumul cel bun, dar aș vrea să fac câteva adăugiri, dacă se poate. În ceea ce privește internalizarea costurilor externe ale transporturilor, mi se pare o idee foarte bună, o idee pe care noi am susținut-o de mai multe ori aici la comisia noastră. Însă, cred că ar trebui să calculăm în același timp și uh, pierderea de biodiversitate și alte costuri care sunt implicate. costuri care au de-a face cu poluarea atmosferică sau cu problemele de sănătate. În acest proces de internalizare a costurilor, ar trebui să ținem cont și de măsurile de adaptare la schimbarea climatică. La punctul 2. Se afirmă că este nevoie de o bună planificare a teritoriului. Și eu cred că acest lucru ar trebui subliniat cu și mai mare claritate și ar trebui să vorbim de nevoia descentralizării centrelor urbane. Se vorbește de asemenea de transporturi, mijloace de transport urbane atractive pentru cetățeni. Cred că ar trebui să vorbim, de exemplu, de rețeaua de metrou sau de tramvai în orașele mai mari. La punctul 3 se vorbește despre măsurile de reducere a traficului. Eu unul cred că aici ar trebui să vorbim mai degrabă de stimulente oferite persoanelor pentru a nu se deplasa cu mașina în centrul orașelor. Și ar trebui să promovăm de asemenea mersul cu bicicleta și pe jos. Cred că este important să îndeplinim obiectivele din uh, Carta de la Bruxelles în ceea ce privește mersul cu bicicleta și să se îndeplinească de asemenea normativele comunitare. Ar trebui să extindem rețeaua de piste ciclabile, să modernizăm această rețea atunci când ea există și avem nevoie de mai multe mijloace de transport prietenoase cu mediul. Atunci când vorbim despre zone cu un nivel al emisiilor controlat. Cred că ar trebui să vorbim aici, în primul rând, despre orașe. La punctul 5 se spune că a fost redus semnificativ uh, nivelul emisiilor de particule. Însă știm că acest lucru nu se întâmplă în toate țările de exemplu în Grecia. Deci putem adăuga aici că a fost redus semnificativ acest nivel, dar în unele țări. Tot la punctul 5. Se cere să se treacă de la transportul rutier la transportul feroviar. Este un punct foarte important, însă cred că ar trebui să îl explicităm un pic mai mult. Trec acum la punctul 7. Se vorbește despre cercetare și dezvoltare. Se spune că doar printr-o schimbare tehnologică radicală se poate ajunge la o reducere a emisiilor. Și cred că ar trebui să eliminăm acest uh, cuvânt doar prin, pentru că există tot felul de alți parametri, de exemplu sistem, uh, modelul sistemul, sistemic sau modelul schimbării. Deci nu putem să ne referim doar la tehnologie. Și încă un lucru. Vreau să vă întreb dacă s-a făcut referință undeva la persoanele cu discapacitate, pentru că pentru mine este un element foarte important și cred că ar trebui să țină cont de această chestiune la toate politicile din domeniul transporturilor. În încheiere, aș vrea să spun că conservarea și ameliorarea infrastructurilor de transport actuale ar trebui să ducă la construirea de noi structuri. Și pentru aceasta e nevoie de măsuri financiare și să se ia măsuri care să respecte mediul. Vorbim aici de piste ciclabile, de uh, siguranță rutieră și așa mai departe. Cred că acest proiect este un bun punct de plecare și prin dezbaterea noastră putem aduce foarte mult la un text care oricum este deja foarte bun. Tremopoulos. Mulțumesc, domnule Tremopoulos. Urmează de Brun. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vă felicit și să vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o și ar vrea să subliniez și eu importanța alineatului 7, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră. E vorba de cercetare și dezvoltare. Domnul Siber, de asemenea, s-a referit la acest lucru și sunt de acord cu sugestia domnului Termapolos să reducem termenul doar prin. Două lucruri acum la care aș vrea să mă refer. dacă îmi permiteți. La aliniatul 2, deci după aliniatul 2, unde vorbiți despre transportul uh, urban ca mijloc de transport uh, în comun. Cred că ar trebui să spunem că acest uh, sistem de transport în comun ar trebui de asemenea să deservească și zonele rurale mai bine. Iar în ultimul aliniat vorbiți despre un schimb de bune practici și despre inițiativa Civitas. Sunt de acord cu ceea ce spuneți la acest aliniat, însă am putea include aici și programul Concerta, care are ca scop reducerea emisiilor din uh, domeniul transporturilor. Domnul Rossi. Giornata particolară oggi, Presidente, oltre a essere d'accordo. Zi o zi deosebită, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu tot ce a spus domnul Prodi, aproape sunt de acord și cu sugestiile făcute la acest nou punct. Însă doar două elemente. Să ne reamintim că poluarea nu are uh, mare, atât de mare legătură cu transporturile. Are mare legătură și cu locuințele. Acestea sunt o sursă foarte puternică de poluare. Deci nu ar trebui să ne gândim exclusiv la transporturi, să ne gândim și la noile sisteme de încălzire a locuințelor, de exemplu, pentru a putea soluționa problema poluării. aceste puncte arată bine, însă sunt oarecum uh, utopice, după părerea mea, și bucolice. Se vorbește despre biciclete, despre tot felul de măsuri care arată foarte bine. Însă e, trebuie să ne gândim și la posibilitățile pe care le au persoanele. Toate aceste propuneri pot fi făcute doar atunci când lucrezi aproape de locuință sau uh, când nu trebuie să deplasezi prea mult. Însă e greu, de exemplu, să te duci la supermarket cu bicicleta și să-ți aduci uh, cumpărăturile astfel. De asemenea, să nu uităm că ar fi poate important ca o parte din mărfurile care sunt transportate cu pe, uh, deci pe transportul rutier ar trebui să fie preluate de transportul feroviar. Eu aș ruga Comisia să le ceară statelor membre să elimine obstacolele locale care duc la, care împiedică dezvoltarea sistemului feroviar. În Italia, de exemplu, am văzut câteva situații. Există acel coridor 24 între Genova și Rotterdam. Există de asemenea un alt coridor între Torino și Lyon. Liguria și Piemontul, eu sunt din Piemont uh, de altfel, au interesul ca aceste coridoare să existe, însă, din păcate, au existat uh, inițiative luate de către stânga și de către vers care au blocat aceste programe. Ei nu mai sunt uh, în guvernul național, nici nu mai sunt reprezentanți la nivel european. Uh, în uh, ceea ce privește nivelul european, însă în Piemonte și Liguria sunt la, încă reprezentați și blochează foarte mult lucrările. Eu am fost în Consiliul Regional timp de 9 ani înainte să vin aici și am văzut toate aceste lupte purtate de partidele politice. Deci ei nu doresc aceste coridoare feroviare să fie dezvoltate. De aceea Comisia trebuie să le ceară statelor membre uh, să facă tot posibilul pentru ca rețeaua feroviară să poată fi dezvoltată. Dacă nu, Italia va fi uh, practic depășită de restul Europei, mai ales în ceea ce privește coridorul 4 și 5. Un alt lucru, un vorbitor a vorbit despre includerea transportului aerian și maritim în pachetul privind reducerea emisiilor, așa cum se prevede în rezoluția adoptată de Parlament. Uh, deci noi nu am spus că ne opuneam aceste idei, însă aș vrea să le remitez colegilor că trebuie să evaluăm și impactul negativ care ar putea exista dacă s-ar întrerupe aceste programe. Am văzut, de exemplu, care sunt planurile de afaceri pentru companiile aeriene costurile acestora s-ar dubla dacă ar fi să adopte aceleași linii călăuzitoare care sunt impuse și celorlalte industrii. Ce înseamnă? Dacă ei își dublează costurile și biletele vor costa de două ori mai scump. Iar în ceea ce privește transportul maritim, trebuie să fim foarte atenți, deoarece anumite opțiuni pot fi pozitive pentru mediu și sănătate, însă pot fi foarte negative uh, asupra buzunarului cetățenilor care folosesc aceste mijloace de transport. Mulțumesc, domnule Rossi. Doamna Marosbac. Verden med lavere forurening af alt slags. Mulțumesc foarte mult. Vrem să avem o lume mai puțin poluată. Nu vreau să trec prin toate paragrafele, dar am o problemă cu faptul că noi toți Ă, mergem la magazine cu bicicleta, dar, în schimb, magazinele nu sunt aprovizionate pe uh, căi feroviare. Uh, ar trebui să încercăm, noi încercăm să mergem cu metrou și cu autobuzul și așa mai departe. Trebuie să găsim soluții viabile. Dar problema uh, sunt, de fapt, rutele transfrontaliere. Uh, aveți cu siguranță dreptate și susțin punctul 7 uh, în sensul că trebuie să dezvoltăm uh, rețelele de transport și în același timp să reducem emisiile de dioxid de carbon. Este corect ca a doua generație de uh, combustibil bio să, se, să fie dezvoltată în așa fel încât camioanele de pe autostrăzi să nu fie foarte poluante. Uh, și pentru că în câțiva ani de acum se va dubla volumul transporturilor rutiere. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Ianuș Adar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că Suntem de acord cu propunerile dumneavoastră, domnule Leinen, și cu recomandările făcute de dumneavoastră, doar aș vrea să accentuez propria mea perspectivă, pentru că sunt câteva puncte pe care domnul Leinen nu le-a menționat și aș vrea să le menționez eu în ceea ce privește propunerea Comisiei. La articolul 2, paragraful 9, care se referă la transporturile transeuropene, se spune că în jur de o treime din investiții s-au implementat deja. Și se face remarca generală că mai este foarte mult de făcut. Aș vrea să accentuez în mod special unul dintre eforturile care trebuie făcute, și anume importanța de a construi coridorul nord-est. Sigur că sunt foarte multe alte priorități importante și alții probabil că au alte priorități. Dar dacă ă, priviți câți ani durează pregătirile, există mai multe argumente pentru acest coridor nord-sud și foarte multe state sunt influențate de acest coridor. De la Germania, uh, Cehia, Ungaria, Slovenia, Italia. Acest coridor cred că este o prioritate de maximă urgență și este de interes european, nu este vorba numai de interesele statelor uh, care se află de-a lungul acestui coridor. Așa cred că, uh, da, de aceea cred că ar trebui să facem și această propunere pentru anii ce vor veni. Unii experți susțin această idee. Mai este un punct pe care aș vrea să-l menționez în legătură cu acest lucru Europa Occidentală are un sistem de uh, autostrăzi foarte dezvoltat și îl extinde în continuare spre est sau spre sud. Și este un lucru foarte important să aibă loc această extindere. Al treilea capitol din uh, comunicare se referă la diversele provocări cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană în următorii ani. Nordul Africii este menționat și o creștere așteptată în domeniul transporturilor. Și la fel de important ar fi să accentuăm problema tranzitului în Balcani, unde există deja o problemă importantă și la un moment dat în viitor va trebui să acceptăm că există o problemă. Așadar, cooperarea la, nivel, uh, la nivelul Uniunii Europene este necesară pentru a elimina aceste probleme, pentru că altfel ne putem aștepta la uh, probleme ecologice serioase în următorul deceniu. Domnul Leinen a menționat în mod clar în, uh, la punctul 2, transportul rutier și urban. S-ar putea să nu putem să evităm uh, faptul că mai mult de 80% din populația europeană trăiește în mari orașe. În 50 de ani de acum încolo cu siguranță că nu vom putea schimba situația, dar ce am putea face ar fi să influențăm această tendință. Majoritatea populației ar trebui să fie încurajată să rămână în zonele rurale, nu să se mute la orașe. Dar bineînțeles că este o problemă legată de piața muncii. Atâta timp cât nu există uh, locuri de muncă în zonele rurale, oamenii uh, vor trebui să vină în zonele urbane și să găsească locuri de muncă acolo. Dezvoltarea infrastructurilor urbane ar trebui să fie o, prioritate uh, foarte importantă în Europa de Est, în mod special în următorul decediu, deceniu pentru că altfel ne putem confrunta cu o serie de probleme sociale referitoare la urbanizare. De asemenea, acest punct se leagă de marile orașe și aglomerări urbane. Pentru că din punct de vedere al protecției mediului și al finanțării, acestea sunt, ridică mari semne de întrebare rețelele de transport ar putea fi legate uh, între marile orașe sau orașele din aglomerările urbane, având tarife comparabile. Și al treilea comentariu să-l fac este că până acum fondurile europene au fost investite în mod special în dezvoltarea infrastructurii uh, și sigur că acesta continuă să fie o prioritate, dar la fel de important este să modernizăm infrastructura deja existentă, uh, mai ales în uh, zona Europei Centrale, unde în anii 60 uh, s-a dezvoltat infrastructura la nivelul tehnologic existent în acea vreme și în anii 70 a început să um, se deterioreze. Și în momentul de față, infrastructura în acea zonă nu mai corespunde cu standardele actuale. Sigur că trebuie dezvoltată uh, rețeaua de transporturi, dar este foarte important să reabilităm și unele părți din rețeaua existentă. Unii vorbitori s-au referit la importanța cercetării și dezvoltării menționate la paragraful 7 din uh, sugestiile domnului președinte. Aș vrea să adaug ceva aici sau poate doar să accentuez ceva și anume faptul că va fi necesar finanțare suplimentară atât la nivel european cât și la nivel național. Și în ceea ce privește ultimul punct, numărul 8, inițiativa Civitas este pentru mine necunoscută până la acest moment, însă cred că intențiile din spatele acestei inițiative trebuie sprijinite. Domnul Leinen sugerează că ar trebui să uh, facem uh, schimb de bune practici și cred că e o propunere corectă. Vă pot da un exemplu din Ungaria. Transportul public din Budapesta este într-un stadiu absolut deplorabil. Uh, există deficite mari, dar uh, având în vedere că al doilea oraș ca mărime din uh, Ungaria, Debrecen, a dezvoltat o rețea de transporturi mai avansată și mai dezvoltată, mai modernă, uh, se poate spune că aceasta corespunde cu așteptările publicului și aceasta a fost dezvoltată din fonduri guvernamentale. Este un exemplu de bune practici. Și astfel de exemple de bune practici ar putea fi făcute publice pe un site, uh, arătând modele de orașe care au uh, răspuns în mod pozitiv la aceste provocări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Ader. Într-adevăr, nu numai în Europa, ci și în fiecare stat membru există exemple bune pentru uh, rețele de transport atractive. Există de asemenea și exemple negative și de aceea cred că acest schimb de bune practici trebuie dinamizat și ar putea fi făcut, de exemplu, chiar și în școli. Da. Următorul vorbitor este doamna Sabine Velț. Mulțumesc pentru uh, acest raport. În mare parte sunt de acord cu recomandările dumneavoastră. Această creștere de 80% um, a emisiilor de carbon este puțin uh, nesigură în ceea ce privește uh, schimbarea de la transportul rutier pe transport uh, pe, pe infrastructură feroviară nici acolo nu este foarte clar cum se va întâmpla acest lucru și foarte multe lucruri țin de statele membre. Uh, există în unele state deja um, mașini cu motoare electrice și există o solicitare de studiu pe această temă. Acest studiu a arătat că folosirea mașinilor, automobililor cu motor electric, de fapt nu duce la o scădere de 15% a emisiilor de carbon, de dioxid de carbon în următorii ani. În ceea ce privește mobilitatea, avem nevoie de investiții în cercetare pentru o mobilitate um, pe infrastructură feroviară și trebuie să mai analizăm această situație. După ce mă voi mai gândi, voi transmite în scris amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc aici nu despre punctele cu care sunt de acord și care reprezintă majoritatea sugestiilor făcute aici, ci aș vrea să vorbesc despre punctele cu care nu sunt de acord și care se referă în special la legătura între transportul maritim și terestru. Avem aici o propunere care constă în intrarea transportului maritim în sistemul european de comercializare a cotelor de emisii. Și se spune că acest lucru se face doar pentru acest tip de transport. Și aceasta când știm foarte bine că transportul terestru contribuie mult mai mult la emisiile de dioxid de carbon. știm că există anumite transporturi care sunt integrate în acest sistem, de exemplu transportul feroviar care consumă energie electrică este deja inclus și există un transfer, transport rutier, indiferent că e vorba de transportul uh, de mărfuri sau de pasageri, care nu este uh, inclus în acest sistem. Și în același loc se spune că emisiile sunt în continuă creștere. Ce se va întâmpla însă dacă includem și transportul maritim în sistemul comerțului cu emisii? vom încuraja practic transportul terestru în detrimentul transportului maritim și aceasta când știm foarte bine că transportul maritim este mult mai ecologic din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și al altor tipuri de emisii. În același timp, dacă vorbim doar de sistemul european de comerț cu emisii, de exemplu la noi în Grecia, există nave care acum vin în porturile noastre și care ar putea fi încurajate să se deplaseze în porturile turci, de, turcești, de exemplu, sau ca, și ca după aceea transportul de mărfuri se facă din Turcia până în Grecia pe uh, drumuri. Și acest lucru se va întâmpla nu numai în Grecia, ci și în restul Europei. Deci vom avea și mai multe probleme cu emisiile de dioxid de carbon și probleme de mediu, așa că uh, cred că ar trebui să avem o abordare mai coerentă, o abordare care să țină cont de ansamblul transporturilor. De exemplu, o navă care transportă mii de tone de mărfuri, nu cred că este mai nocivă decât uh, un BMW care merge cu 240 de km pe oră pe autostradă. În rezoluția privind clima de la Copenhaga am menționat că vrem să se ajungă la o convenție globală în ceea ce privește mediul. Vreau să rog Comisia acum să ia cuvântul pe această temă. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, această discuție v-ați referit la mai multe elemente din comunicarea Comisiei. Am auzit, de exemplu, câtă importanță a fost acordată de mai mulți vorbitori internalizării costurilor externe. E o chestiune deosebit de importantă din strategia Comisiei pentru a avea un sistem de transporturi uh, durabil, fără emisii de dioxid de carbon. Cercetarea și dezvoltarea, de asemenea, reprezintă un alt punct uh, important. Când e să vă uitați la comunicarea comisiei, puteți vedea direct din uh, titlul acesteia care sunt, după părerea noastră, cele trei priorități, cele trei domenii prioritare de intervenție. În primul rând, integrarea diferitelor uh, modalități de transport care are ca scop să stimuleze un transfer cât mai uh, ridicat uh, de la transportul rutier către alte modalități. Un alt scop este stimularea mobilității și acordarea unor servicii de calitate utilizatorilor. Tehnologia este cea de-a doua prioritate și în acest domeniu există diferite tehnologii într-un stadiu diferit de dezvoltare. Am auzit o intervenție privind biocombustibilii, o soluție importantă pentru anumite modalități de transport, mai ales pentru sectorul aviației. În alte domenii e mai greu de implementat. De asemenea, există și alte tehnologii care încă nu sunt în stadiul de a intra pe piață, însă trebuie să fie explorate cât mai mult. Comisia dorește de asemenea să mențină o anumită neutralitate tehnologică și în același timp să furnizeze diferite modalități de intervenție tehnologică, prin standardizare, prin infrastructură, uh, proiecte de inovație pentru infrastructură. Mai există un aspect deosebit de important în comunicare, despre care s-a vorbit poate mai puțin astăzi aici, și anume utilizatorii. În comunicare se folosește termenul user-friendly. Acest concept însă este mai general, deoarece în primul rând include nevoia de a asigura un transport sigur, utilizatorilor, însă pentru a schimba într-adevăr comportamentul și modul de funcționare a sistemului de transporturi, deci pentru asta e nevoie de niște servicii de calitate și, de niște, și de niște alternative importante pe care le pot fi pe care le pot folosi utilizatorii. Acestea sunt principalele priorități. Aș avea poate un comentariu uh, cu privire la sectorul maritim și cel uh, aviatic. Astăzi s-a, um, s-au menționat aceste două sectoare aici. Bineînțeles, Comisia consideră că aceste două sectoare de transporturi ar trebui să contribuie la reducerea de gaze cu efect de seră. Sunt două sectoare care, într-adevăr, uh, au uh, adevărată fațetă internațională. Există riscul de așa numită delocalizare a carbonului în aceste două domenii și cu toții suntem de acord că e nevoie de o soluție globală pentru aceste două sectoare, dată fiind natura lor internațională. Iar uh, în momentul de față au loc discuții și negocieri în forurile internaționale. Iar atunci când vorbim despre o soluție globală, ne gândim la un instrument bazat pe piață. Ar putea fi schema de comerț cu emisii sau o taxă asupra combustibilului. Îmi închei aici contribuția și vă mulțumesc. Mulțumesc! A fost o dezbatere interesantă. Cred că trebuie să recunoaștem faptul că uh, în următorii 10 ani transportul va crește în Uniunea Europeană și se vor ivi probleme și vom încerca să corectăm, respectiv să reducem impactul negativ al acestei realități. Cred că în această comisie există consens uh, în sensul că uh, la transportul maritim uh, și transportul aerian ar trebui să includem acest sistem de comercializare a emisiilor de carbon. Dorința de mobilitate crescută este o necesitate umană. Până la urmă nu putem uh, interzice mobilitatea, dar putem să o controlăm și, o să, și să o direcționăm. Există modele foarte bune, exemple de urmat, care sunt ecologice, Există exemple uh, de altfel și negative unde orașe, anumite orașe sunt total uh, înnecate în transportul rutier. Este o temă care se dezbate și în statele membre, cum s-ar putea organiza acest uh, nou model pentru ca sistemele de, trans- de transport să aibă anumite limitări, de exemplu, accesul în centrul orașului să se facă numai cu bicicleta. La ultima delegație de la Stockholm am fost surprins că există uh, uh stații de uh, pompare pentru a folosi uh, bicicleta. Este un element care nu costă foarte mulți bani și când există o problemă și trebuie umflată anvelopa bicicletei, atunci aceasta se poate rezolva foarte ușor. Sigur că am putea organiza și noi așa ceva, trebuie să ne consultăm cu COR, pentru că acolo sunt persoane care organizează astfel de lucruri. Nu este vorba numai de centrele orașelor, trebuie să încercăm să facem uh, transportul mai ecologic și în alte zone, inclusiv în spațiul rural, pentru că de foarte multe ori uh, rețelele de transport public în spațiul rural sunt uh, destul de limitate și atunci oamenii sunt nevoiți să meargă cu automobilul dintr-un punct în altul. Biocombustibilii și rovineta, rovineta euro au fost contribuții foarte bune ca idei. Cred că ar trebui să uh, ne axăm pe promovarea transportului feroviar, tehnologia nu este în acest domeniu cea mai bună și uneori uh, Uh, dezvoltarea în acest domeniu este mai lentă și dezvoltarea acestui coridor nord-est cred că uh, a pus destule probleme, uneori uh, a existat opoziții din partea autorităților naționale care încearcă să frâneze acest proiect. Dar am avea atunci un transport uh, foarte bun de mărfuri între mm, Scandinavia și Spania, de exemplu. Dar tot ce spunem noi aici s-ar putea să nu fie decât vorbe goale, pentru că în practică nu funcționează aceste lucruri și trebuie să ținem cont de un astfel de risc. Avem un deficit de implementare în acest domeniu, aș putea spune. Cred că sunt de acord cu majoritatea punctelor pe care le-ați menționat și sper că veți înainta propuneri de amendamente. Acestea vă rog să uh, ajungă la mine până la 9 decembrie, ora 12. și în acest fel vom putea formula o opinie a comisiei noastre, pentru că cu siguranță că transportul în uh, intervalul 2010-2020 este o problemă importantă. Atunci ridic aici ședința sau mai există și alte observații, doamna De Brun? Nu știu dacă este o problemă de interpretare, dar uh, eu am auzit în cască 19 decembrie. Nu, nu, uh, spune președintele, este vorba de 9 decembrie, ora 12. Vă mulțumesc. Ultimul punct uh, este unul de ieri, și anume punctul 5, un raport uh, prezentat de doamna Rosbach gøre det ganske kort. Tak. Um, I oktober... Mulțumesc, domnule președinte. În octombrie 1990, vă rog să notați, s-a semnat o convenție de către unele statele, state membre pentru a combate uh, poluarea în Atlanticul de Nord. Este vorba de Convenția de la Helsinki, de Convenția de la Bonn în ceea ce privește Marea Nordului și așa mai departe, și uh, Convenția de la Barcelona, unde este vorba de Marea Mediterană. Există și o convenție de la Lisabona semnată de Franța, Portugalia, Spania, Maroc și CE în octombrie 1990. Dar având în vedere că au existat controverse teritoriale între Spania și Maroc. Acesta nu s-a semnat. În mai 2008, Spania și Maroc, așadar după 20 de ani, cele două state au ajuns totuși la un consens și s-a adăugat un protocol adițional uh, semnat de Franța și uh, Portugalia. Această convenție de la Lisabona se referă la cooperarea practică referitoare la chestiunea poluării coastelor. Se încearcă am, am încercat să citesc multe dintre aceste texte și am ajuns la concluzia că aceste convenții semnate sunt uh, foarte utile pentru că a sosit momentul în care o astfel de cooperare practică să fie într-adevăr uh, implementată. Este, există și o convenție care acoperă întreaga zonă maritimă din nordul până în sudul Europei. Însă o temă care nu a fost uh, cercetată în detaliu este așa numită insulă de plastic, care plutește în Oceanul Pacific. Este o insulă care are de mai multe ori mărimea țărilor de jos ca suprafață și constituie un pericol serios pentru uh, mările europene. Sper că se vor lua măsuri îndeajuns de repede. Mulțumesc, este o temă foarte importantă mai ales uh, pentru cei care locuiesc pe coastă, dar nu numai. Am uh, o înscriere la cuvânt, doamna de Brun. Rosbach. O întrebare. Doamna Rosbach menționează în mod specific faptul că Portugalia și Franța au semnat acum acest acord, să ajunge la o înțelegere în ceea ce privește Sahara Occidentală, însă ne puteți spune, doamnă Rosbach, dacă reprezentanții poporului saharaui au acceptat de asemenea această poziție? Să vidt jeg kan se ud af papirerne, ja, så er det, să er det accepteret Marokko. Altså. Acest uh, lucru a fost acceptat de Maroc în 2008. S-a semnat uh, această convenție uh, și de către Maroc. Deci răspunsul este ia, uh, da, și Maroc a spus da. Întrebarea uh, era dacă Maroc are, de fapt, o, un cuvânt de spus este uh, în ceea ce privește problema Saharei Occidentale, um, din câte știu eu, nu este recunoscută ca stat. Atunci nu mai avem alte cereri de înscriere la cuvânt. Așteptăm amendamentele până pe 9 decembrie ora 12. Și ajungem la punctul 18, chestiuni diverse. Există ceva la acest punct? Nu? Atunci încheiem ultima ședință din acest an. Ne revedem pe 25 ianuarie, cel mai probabil pentru audierea comisarilor. Vom vedea dacă ajungem până la acel stadiu, până atunci. Se ridică ședința, vă doresc un sfârșit de an bun în 2009 spune președintele.